Haideți să ne începem lucrările, vă rog. Je commence par vous rapporter, s'il vous plaît, un moment d'attention. Bon commence par vous rapporter. În primul rând, dați-mi voie să vă spun ce s-a discutat la reuniunea coordonatorilor de altăieri. Scrisorile 14 și 15 nu au atras discuția anume în această reuniune, nu s-au făcut observații anume în ceea ce privește pachetul aeroportuar. Votul va avea loc în comisie pe 6 noiembrie pentru cele trei rapoarte ale acestui pachet pentru a putea vota în plenara din decembrie. Termenul limită pentru amendamentele la raportul uh, UGIAS a fost amânat pentru luna septembrie. În ceea ce privește bugetul 2013, proiectele pilot, s-a hotărât să se să se ducă mai departe cele trei acțiuni pregătitoare actuale și să nu se facă propuneri noi, dat fiind uh, structura bugetară a acestor acțiuni și de uh, fondurile limitate într-o situație bugetară uh, nefavorabilă. În ceea ce privește săptămâna mobilității, președintele Comisiei a discutat cu președintele Parlamentului European și a solicitat uh, uh o mini-audiere la Comisia TRAN pe 18 septembrie după amiaza. Directorul uh, evaluării impactului și costului uh, non-europei, deci evaluarea plus valorii europene, uh, Iată, s-a discutat activitatea acestea și s-a luat notă de activitatea acestei, acestui nou directorat. Acestea au fost subiectele discutate la reuniunea coordonatorilor. Aveți întrebări? Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos să faceți liniște. Vă rog foarte frumos să faceți liniște. Aveți la dumneavoastră cartelele de vot? Vă rog frumos să testați cartelele de vot ca de obicei, avem un membru în plus de la PPE. Se deschide votul. A votat toată lumea? Mai trebuie să voteze câteva persoane. Vă rog frumos. Vă mulțumesc. Are toată lumea cartela de vot? Foarte bine. Mai trebuie să voteze trei persoane. Cine nu a votat? Încă. Da, Down, mais să, să monte, să monte. 41, on est arrivé. Voilà. Fermé. Oui, fermé. On, le vote est fermé. Se închide votul. 42 de persoane au votat și fiecare grup este reprezentat cum trebuie. Începem votul. Avem patru rapoarte de votat. Nu e ușor, dar o să încercăm să ne descurcăm și să avansăm uh, rapid și fără probleme. Votăm acum versiunea reformată a spațiului feroviar unic european. Sunteți gata? Amendamentul 1. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 2 a fost retras. Amendamentul 119. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 3. Vot pe părți. Prima parte. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4 a fost retras. Compromisul numărul 1. Raportorul este pentru, bineînțeles. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 120 și amendamentul 122, 222, acestea sunt identice pentru. Raportorul este pentru. Mă scuzați, spune domnul președinte, acestea sunt caduce. Deci trecem la amendamentul 5. 121. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 6. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Raportorul este pentru. Cine votează pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, doamna Meister. Du musst nicht jedes Mal... Domnule, cred că nu trebuie să ne spui de fiecare dată dacă raportorul e pentru sau împotrivă. Cu toții știm ce vrea raportorul pentru că avem și noi lista în față. Bine, a fost doar o propunere. Okay. Bun. Atunci nu o să vă mai spun care este părerea raportorului, dacă am înțeles eu bine din germană. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Ab, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Abțineri. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Abțineri. Împotrivă. Se adoptă. 124 și 125 nu sunt admisibile. Compromisul numărul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 este caduc. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 126. Partea a doua, adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Electronic. Să deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 13. Tot o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Abțineri. Împotrivă. Se adoptă. 14 și 127 devin caduce. 128 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16 pentru. 16 este caduc, spune domnul președinte. 17 este supus la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 129 este caduc. 18 a fost retras. Compromisul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 130 19 devin caduce. 131 nu a fost admis compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20 este caduc. 132. Cu un amendament oral care elimină teza a, a organismelor de reglementare. Cine este pentru? Cu amendamentul oral, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 și 133 sunt caduce. Amendamentul 134. Avem o propunere de amendament oral. Un amendament oral asupra cărora am căzut de acord toate grupurile politice ieri, și anume ultima propoziție nu mai este within six, six, six weeks of the relevant information, ci la 10 săptămâni, 10 weeks of the receive of the request. Așa a fost schimbat. Oui. Il n'y a pas de remarque, tout le monde accepte. Aveți vreo observație? Sunteți de acord cu amendamentul oral? Atunci avem uh, 134 cu amendamentul oral al domnului Kramer. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, se adoptă. 22 este caduc, deci 135 cu amendament oral, care elimină teza a autorităților de reglementare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23 este caduc, 136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 este caduc. 25 cu amendament oral, același amendament oral de eliminare a unei teze. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Abțineri împotrivă. Se adoptă. Amendamentele 138 și 27 sunt caduce. D'accord, le 137 tombe également. Nous sommes à l'amendement numéro... La version și 137, ajungem la 28, unde avem un vot pe părți. Prima parte, care începe cu requested by până la railway tickets, cine, undertaking. mă scuzați, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Nu mai puteți să ridicați mână? Haideți, încă o dată, fiindcă nu a votat toată lumea. Amendamentul 28. Vot pe parte până la Railway Undertakings. Cine este pentru? Mathieu? Am o întrebare în ceea ce privește 137. Compromisul 8 făcea ca 27 și 138 să devină caduce, dar nu și, și 137, așa cum ne arată lista, dar nu am votat. Cred că Um, cred că ar fi trebuit să scrie că devin caduce 137, 138 și 27, dar e o, s-a strecurat o greșeală pe lista de vot. Deci toate sunt caduce. Revenim acum la amendamentul 28, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Până la in other facilities. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 139 este caduc. 29 a fost retras. 141 și 42, 142 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30 este caduc. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 31 a fost retras. 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32 a fost retras. 144. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Este caduc. 145 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 caduc. 35, 146 identice. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentele 147 și 36 ale raportorului sunt identice. Cine votează pentru? Abțineri? Împotrivă? Se adoptă. 37 a fost retras. 148 al raportorului. Cine votează pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 38 este caduc. Amendamentul 39 a fost retras. 149 raportorului și 150 al domnului Zile, identice, cine votează pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 al raportorului pentru. 40 este caduc, spune domnul președinte. Amendamentul 151 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 41 caduc. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43 este caduc. 152 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 caduc. 45 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 al raportorului. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Se adoptă. 49 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. A fost retras. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 154 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 155 și amendamentul 51 sunt caduce. Amendamentul 156. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 52 este caduc. 53, 157 au fost retrase. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 158 și 54 sunt caduce. Cincizeci și cinci a fost retras. 56. și pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 a raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 și 58 sunt caduce. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160, 59, 186 și 107 sunt caduce. Ajungem la 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64 și 5 și 6 sunt retrase. Ajungem la 67 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 și 71 au fost retrase. 161 al doamnei Wills. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 162. Un vot pe părți. Prima parte, de la The Regulatory Body până la Present Directive, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă prima parte. A doua parte, până la Adopting its Decisions, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și a doua parte. Amendamentul 163 al doamnei Wills. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 164 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 este caduc. 73 a fost retras. 165 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 76 este caduc, 74 a fost retras, 75 supus la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 166 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Ce ați spus, Michael? 167 este... Următorul, la 167, e la fel ca cel dinainte, unde avem aceleași cu cele șase săptămâni de la primirea tuturor informațiilor re relevante și apoi la 10 săptămâni de la primirea plângerii. Pentru că toți coordonatorii am căzut de acord ieri să acționăm așa. Nu are nimeni nicio obiecție la acest amendament? astfel încât, uh, haideți să votăm 167 uh, cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu amendamentul oral. 77 și 70 sunt caduce, 168 al domnei Wills, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 78 și 79 au fost retrase, 169 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 80 este caduc, am ajuns la compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 81 este caduc. Am ajuns la compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 82 este caduc. 170 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 83 este caduc. Ajungem la compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 84 este caduc. Ajungem la compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 174 și 85 devin caduce. Ajungem la 86 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 171 este caduc. 87 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 este caduc. 90. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172 și 3 și amendamentul 15 devin caduce. Ajungem la 175 a raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 91. Caduc. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Anexele. Amendamentul 93 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 176 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 177 uh, cad, 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, și trecem la 96, la compromisul 22, se corectează președintele, toate celelalte sunt caduce. Deci 22, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 caduc, 97 al raportului, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 98 și 182 retrase, 183 al domnului Wills pentru, împotriva, abțineri, se respinge. ...99 și 100 retrase, ajungem la compromisul 23. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 101 caduc, compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 caduc, ajungem la 103 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 104 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 184 al domnului Wills pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 185 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 105 și 106 au fost retrase. 108 Mm, retras și el 109 al doamnei Wills pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Compromisul 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 110 a fost retras, 111 al doamnei Wills pentru împotrivă abțineri, se respinge. 112 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 nu a fost amis, 114 al raportorului, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 170 este caduc. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180 este caduc. Ajungem la votul final. Vom vota electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Felicitări, doamnei raportor. 35 pentru, 6 împotriva o singură abținere. Cred că avem o poziție solidă în discuția noastră cu Consiliul. Și vom reveni mai târziu asupra mandatului de negociere. Bun. Alors, nous passons maintenant au vote suivant, qui est le vote. Foarte bine, acum trecem la Fondul European pentru Dezvoltare, raportul domnului Tatarella. De Monsieur Kolicek, pardon. Domnul Kolicek, se corectează domnul președinte, m-am încurcat.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 Se adoptă. Amendamentul 22. Doamnei Vlastu, Vera, Dantă. Pentru împotrivă. Abțineri. Amendamentul 23, domnul Tatare, la fidanța. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24 domnul Țicău. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 25 tot de Verac Dantan pentru împotrivă. Abțineri adoptat. Domnule Cancian, vă rog frumos, vă avertizez oficial. Amendamentul 27 Lasto și alții. Cine stă pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Uh, compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 și 6 la 28 devin caduce din compromis. Ajungem la 30 pircări pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 31 aia la sender pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul fidața la și ceilalți 32 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33, doamna Țicău, pentru. împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, Vlașac, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, Fidanța Pirchera, Daneli Sugia și Tatarela, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36, Ugias, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37, doamna Țică, pentru, împotrivă, respins. 38, Țică, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39, 40, Țicău, doamna Țicău, bloc, vot în bloc, cine este pentru, împotriva? abțineri. Verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 5 al raportorului. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. În bloc 41-42 ale domnului Kramer pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tot vot în bloc 43 la 44, domnul Kramer pentru, împotrivă, abțineri se adoptă ambele Amendamentele 44, 45, 46, tot vot în bloc pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În continuare în bloc amendamentele domnului Kramer, 47 la 48. Deci vă rog pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Așadar, tot domnul Kramer, tot două voturi în bloc. 49-50 pentru împotriva. Abțineri se adoptă. 51-52 ale aceluiași coleg. Pentru împotriva. Abțineri se adoptă. 53-54. Tot ale domnului Kramer. Împotriva. abțineri, este respins, sunt respinse. Amendamentul 6, Vlasto de Verac Dantă, pentru, împotriva, abțineri, adoptate. Compromisul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1, 10, 11, 7, 8 și 9 fac parte din compromis, așa că trecem la 12. Domnul Higgins, pentru împotriva abțineri respins 13 de veran veranclasto dată da, pentru împotriva abțineri se adoptă 14 de Verac Vlastu și Dantan pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 domnul Kramer pentru, împotriva, verificăm electronic, vă rog, votul s-a deschis, votul s-a închis, 29, 19 se adoptă. Deci, domnul Blasac, de amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 de, de Vehat da, da, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă de 18, 2 și 19 devin caduce. Uh, au căzut și 23 și trecem la votul final prin vot electronic. Votul s-a deschis. Votul final, așadar. ne lipsește. Haideți, un mic efort, un mic efort. O persoană a plecat, votul s-a deschis. S-a închis, mă scuzați. 37 la 3, 0 abțineri. Felicitări, domnule Colicec, pentru acest vot atât de bun. Et avant que les troupes ne s'éveillent, passons au rapport suivant. Le... strategia politică de coeziune pentru regiunea atlantică. Vă rog, domnul Groș, da? Domnule președinte, vreau să pun o întrebare, având în vedere că ppe ul ceruse o amânare a votului pentru că vroiam să mai discutăm între noi niște lucruri. N-a fost acceptat acest lucru, însă vreau astăzi să vă cer să nu acceptăm amendamente orale suplimentare în plus față de ce apare în lista de vot la voturile pe părți. Mă refer la raportul domnei. În ce privește ta, acele tahigrafe. Atlanticul, spune președintele, nu, nu, nu, nu-i nimic, spune domnul Groș. Vă spun dinainte, vă anunț. Domnul președinte, o să cer, Mathieu, o să-ți cer să mai spui o dată acest lucru înainte. Da, cu multă plăcere. Vreau să reamintesc să nu vă încurcați între liste. Votăm regiunea atlantică, raportul doamnei Țicău. Toată lumea e gata. La start. Începem cu compromisul 1. Pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentele 1 și 2 devin caduce, așadar compromisul 2. Pentru, împotriva, susțineri. se adoptă. Amendamentele 3, 4, 5, 6 au fost votate prin compromis. Ajungem la 7, aia la sender pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 de Verac Vlastol pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9, 10, 11 cad. Compromisul 3 nu cade, trebuie să-l votăm. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Așadar, 9, 10, 11 s-au votat practic și acum trecem la 12. Cu amendament oral, domnului Texera deja depus, nu? Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci cu amendament oral. 13. Taylor. Aș dăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Amendamentul Mölzer. 14 pentru? Tot adăugire. Împotriva? Abțineri? respins. Amendamentul 15, doamna Bilbao, amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 16, texeră, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 17, de dragul astului brun pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă amendamentul 18 Bilbao. O adăugire pentru, împotriva, abțineri se adoptă compromisul 4 5 împotriva, cine se abține, se adoptă deci, practic, am votat cele 19, 20 și 21, 22 Bilbao. Ce este pentru? Împotriva? Cred că e împotrivă, dar o să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 20 împotrivă, 16 pentru. Am ajuns la 23. Domnul Melzar pentru, împotrivă, la fel ca și cele dinainte. Este respins în aceeași formulă, dacă permiteți. 24 Bilbao pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, dar vom verifica. Vă rog, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 22 pentru, la 18 împotrivă. Se adoptă 25 Vlasto de Verac pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 27 Mölzer pentru împotriva respins amendamentul 26 Bilbao ca o, și o adăugire pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 28 total al domnului Bilbao pentru împotriva abțineri se adoptă 29 la pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 30 de la liniatul 12 cu amendamentul oral, doamna Teixeira, care a fost depus conform procedurii, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și o felicităm pe doamna Țicău. 37 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Iată, <laughs> Monsieur Grosch. Äh, ja, Herr Vorsitzender, damit es nicht... Domnule președinte, am spus prima dată în franceză, acum repet în germană. PP-ul a cerut o amânare a votului pentru că nu doar la nivel intern, ci și cu celelalte grupuri politice am fi dorit să mai discutăm cu privire la acest dosar important și de aceea după votul de astăzi și până la sesiunea plenară, cu siguranță ne vom întâlni cu celelalte grupuri politice pentru a face anumite corectări și din acest motiv vă rog să nu acceptăm niciun fel de amendamente orale suplimentare sau voturi pe părți astăzi, în afară de cele care apar înscris pe lista de vot. Cred că e destul de clar, motivele sunt clare, nu e niciun fel de încăpățânare la mijloc. Așa cum arată textul în versiunea sa de acum, de fapt nu răspunde cerințelor noastre și ale colegilor noștri. Oh, nu am niciun comentariu. Vreau să reamintesc că Într-adevăr, am dezbătut la coordonator dacă să amânăm sau nu votul și am hotărât ca să votăm astăzi. Amendamentul sau cererea domnului Groș este într-adevăr legitimă, nu e nimic de spus. Deci nu vom accepta amendamente orale depuse pe parcurs sau vot pe, pe părți, pentru că așa spune regulamentul. Doamna Foster, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc. Vreau să consemnați că suntem de acord cu ce a spus domnul Groș. E vorba de un dosar foarte complex și am avut senzația, mulți dintre noi, că n-am avut timp să studiem în amănunt toate lucrurile și multă lume e destul de nemulțumită de acest lucru. Vă mulțumesc. Domnul Cadrobi, tot foarte pe scurt, Domnule președinte, știți bine că am amânat deja o dată votul, dar sunt de acord cu colegul Groș, pentru că, așa cum se obișnuiește după votul în comisie, de fapt, între votul de comisie și plenară, există tot felul de posibilități pentru ca grupurile să se întâlnească, să negocieze, să găsească soluții. Grupul meu este gata, așadar, să se așeze la masa de negocieri, dar haideți să vedem cum votăm astăzi, mai întâi, și după aia mai vedem. Mulțumesc! Merci, Said. Bon. Mulțumesc! Da, într-adevăr, procedura ne permite să nu avem voturi orale și, sau pe părți parcurs, propuse pe parcurs. Asta e una. Pe de altă parte, e bine de știut că socialiștii sunt deschiși și ei Iată, o bună bază de plecare în continuare. Vă rog să fiți atenți și să uh, încercăm să votăm așa cum trebuie. E destul de complicat. Là, vous me donnerez un coup de coude. Bon, voilà, alors. M'informe déjà qu'il y a des erreurs sur ma liste de vote. euh, lista de vot conține greșeli, se pare, și o să mă împungă să îmi spună când nu o să meargă. O să mergem însă încet, dar sigur. Nu aruncați cu roșii în președinte? On commence par l'amendement euh, numéro 7. Qui... Amendamentul 7. Uh, raport tehnic, oral, depus așa cum trebuie, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 1. Vă propun să votăm, deci, la compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Așadar, 8, 9, 10, 11, 134, 166, 135 au fost practic votate. Și trecem la amenamentul 136 și 137 care sunt identice. Și vă propun să le votăm pe amândouă împreună Koch și Ferber pentru împotrivă abțineri se abț- a, respinge vedem că majoritățile sunt variabile. Iată. Tot ce urmează pagini gri după pagini gri care ne duc până la compromisul 2 pentru că toate articolele până la 36 sunt conținute și acoperite de acestea. Deci trecem direct la compromisul 2 la articolul 3. Vă propun să votăm la compromisul 2. Împotrivă. Pentru împotrivă. Abțineri. Compromisul 2 se adoptă. Amendamentul 167 a fost retras. Așadar, tot culoarea gri e simplu de a distinge gri pe gri, dar ajungem la pagina 6, unde găsim compromisul 3 la articolul 4. Vă rog, domnule Groș. Domnule președinte, vreau să vă semnalez că amendamentul 184, partea a doua, nu este acoperit de compromisul 3. Depinde dumneavoastră dacă votăm sau nu. 184, partea a doua, nu este eh, deloc acoperit de compromis. Nici în bine, nici în rău. Dar mă simt puțin singur, spune domnul Groș. Da, înțeleg ce îmi spuneți. Deci, doriți să avem un vot la a doua parte de la 184. Cred că e logic să acceptăm o astfel de cerere. Monsieur le Président, on, a, on a discuté. Domnule președinte, toate amendamentele de compromis au fost discutate cu raportorii și raportorii din umbră și toți s-au pus de acord să spună că amendamentele în gri sunt amendamente de compromis și deci sunt acoperite ca atare. Vă propun să le lăsăm așa și dacă e cazul în plenară, putem să discutăm înainte de plenară cu domnul Groș, să vedem ce se întâmplă cu această a doua parte din amendamentul dânsului, dar eu vă propun să rămână totul așa cum este. Domnul președinte, haideți să adoptăm o soluție simplă și aș dori ca auguștii membrii acestei adunări să accepte propunerea așa cum este ea prezentată, o dată pentru deauna. Deci, haideți, ori facem acest lucru pe care l-am propus, dar dacă cumva sunteți împotrivă, orice alt tip de cereri și de dizidență poate să fie luată în calcul, de dragul consecvenței și coerenței. Deci cine este pentru poziția raportorului care ne spune că tot ce apare în compromis să rămână așa. Împotriva? Perfect. Bun. Mă întorc la lista mea de vot, compromisul 3, dacă nu m-am pierdut, pe articolul 4, deci compromisul 3. Pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Așadar, pe pagina 7 aveți compromisul 4. Trebuie să căutăm să le găsim. Compromisul 4, votăm. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. trecem direct la pagina 10. Cred că cel mai bine este așa să ne orientăm cu paginile, numărul de pagini. Ajungem la compromisul 5. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc. Acum, compromisul 6, pe aceeași pagină,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 abțineri. Se adoptă însă o serie de amendamente nu sunt acoperite, adică 76 76 al doamnei raportor. Îl votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să votăm electronic de verificare. Votul s-a deschis la 76 al doamnei raportor. Euh, il y en manque trois encore, petit petit. Nous avons, il en manque encore trois Carte qui est revenue. Encore deux petits, petits, petits. Attention, on va fermer. On va fermer, on va fermer. Ben, on ferme. Le vote est fermé. Votul Rejeté euh, à une voix. Se respinge la limite cu un vot. Acum votăm amendamentul 77 al raportoarei pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 218 al domnului Sanalova pentru potrivă. abțineri. Se respinge amendamentul 78 al domnului raportor pentru potrivă. abțineri. Se adoptă și acum trecem la compromisul 7 pentru potriva abțineri, se adoptă și astfel. O compromis numărul 8. Ne ducem la compromisul 8 și îl votăm pentru împotrivă. abțineri. Se adoptă compromisul 9 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 um, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 84 al domnului raportor, care nu este acoperit de compromis, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Ça, c'est dans le compromis. Alors. dans le compromis numéro 12. Compromisul 12. La compromisul 12 o modificare la fraza în care se spune Impact Assessment Feasibility and Merits of Merging. Of Merits. Se adaugă, toată lumea e de acord. Astfel modificat, sau mai bine zis corectat, vom vota compromisul 12 pentru Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 86 al doamnei raportor pentru împotriva. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare prin vot electronic. Votul s-a deschis. totul s-a închis. 22 la 18. Într-adevăr, se adoptă amendamentul 244 al domnului Lichtenberger. Mă scuzați, spune președintele, e vorba de un amendament identic cu al domnului Bach. Pentru împotrivă. Se adoptă. 246, Lichtenberger pentru, împotriva, respins, compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Așadar, trecem la compromisul 14. Ce? Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? Trecem acum la 91 al raportoarei grupat, identic, cu 271 semnal pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 273 în pentru, împotriva, abțineri se respinge. 272 Higgins, Koch, finanța pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 274 Ulmer pentru, împotriva, abțineri, respins, către 92 al raportoarei pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 275 al domnului Ulmar pentru, împotriva, verificăm prin vot electronic dacă sunteți de acord Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Se adoptă. 93 raportoare pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 286 al doamnei Lichtenberg. Mă scuzați, spune președintele, compromisul 17. Nu e simplu, deloc. Cine este pentru împotriva? Abțineri. Se adoptă 286 al doamnei Lichtenberger pentru împotriva. Cred că se adoptă, însă vom verifica prin vot electronic. Votul s-a închis. Se adoptă 21 pentru 19 împotrivă. 289 al domnului Van Dalen. Nu stați așa. Trebuie votat pentru abțineri respins. Suntem la compromisul 18 acum pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Acum trecem la 333 al domnului Cadrau și Pălăițicău. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Prost 311 Hai să votăm la 311 al doamnei Lichtenberg și al doamnei Bach. Pentru. Potrivă. Respins. 309. Ayala. Pentru. Împotrivă. <coughs> Sunteți la limită, doamna Ayala. Se respinge. Amendamentul 308. crois qu'on ne le, le vote pas. Oui, oui. Donc, donc, oui, donc, oui, alors vous vous opposez à l'amendement oral. Donc on le vote sans l'amendement oral. Fără amendament oral votăm. Atenție. 308 al domnului Groș, fără amendament oral. Toată lumea trebuie să-și revină din șoc pentru că doamna raportor refuză. Toată lumea a înțeles că votăm la 308 fără amendament oral, așa cum ne cere doamna Țicău, pentru împotrivă verificare electronică. Așadar, votul s-a deschis. Haideți, votați, vă rog frumos, votul s-a închis. 21 la 19 se adoptă. Se adoptă, deci. Bun. Ajungem acum la 317 al domnului Ferber. Cine este pentru? Împotriva? nu știu, PP-ul e puțin cam lent. Vă rog să votăm la Ferber. 317. Haideți. Haideți. Haideți. Oboseala se face simțită. Pentru împotrivă verificăm prin vot electronic. Vă rog frumos la 317. Votul s-a închis și E respins. Bun. 316 și 336 sunt identice ale domnului Ferber și a doamnei Meissner. Cine este pentru? Împotriva? E respins. Du 268, 313 retrase, 307 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Vă propun să facem o mică verificare. Votul s-a închis. E respins. Amendamentul 315. Domnului Ferber. Pentru. Qui est contre? Împotrivă. Se respinge. 307. Domnul Koch, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 302. Domnul Țile, pentru. Împotrivă. Se respinge. 304. Total domnului Țile, pentru. Împotrivă. Se respinge. 342 al domnului Lichtenberger cu un amendament tehnic oral numărul 4. Fără amendamentul oral, bineînțeles, fiindcă așa s-a solicitat, amendamentul 342, fără amendamentul oral, cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 341 este caduc, fiindcă s-a adoptat 308. Și ajungem la 340. En erreur en plus, alors là, on n'y plus. 342. 342 fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 328. Votăm în bloc 321, 20, 19, 318, 297, 8 și 9. Votăm în bloc. Da? Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să votăm electronic. Cred că se respinge, dar nu sunt sigur. Se... Se închide votul. Se respinge. Cu o majoritate covârșitoare. 301 retras, 328 al domnului Ferber rămâne de votat sau nu? Da. 328 al domnului Ferber. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 322 331 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Douăzeci și nouă. Trei douăzeci și nouă. și 323, 324, 5 și 6 sunt identice și deci le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic, dar cred că se respinge. Se deschide votul electronic. Încă puțin. Încă o persoană care nu a votat. Se închide votul. Se respinge. Cu 27 la 13. 330. Fără amendament oral, bănuiesc. Fără amendamentul oral 330, cine este pentru? Doar punctul B. Împotriva. Aceeași majoritate ca înainte. Se respinge. Avem amendamentul doamnei Lichtenberger 342, fără amendament oral, pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul doamnei Țicău 303 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 337. Fără amendamentul oral, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 306. Vot pe părți solicitat dinainte, deci uh, este acceptat. Propunem prima parte, uh, supunem prima parte la vot. De la vehicles până la delivering postal items, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Verificăm electronic prima parte. Haideți, vă rog, faceți un mic efort. Încă puțin. Încă, încă puțin. Se închide votul. Se adoptă. 22 la 18. A doua parte se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Ajungem acum la 335 al domnului Kassler. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Ajungem acum la 305, 338, identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 334, 310 sunt identice. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Sunt adoptate. Amendamentul 339 al domnului Koch. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 332 al domnului Pirker. Cine este pentru? Împotrivă. Nu v-ați hotărât? 332 al domnului Pirker. Haideți să votăm electronic, fiindcă nu e, nu e clar. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Cred că cineva și-a uitat cartela de vot. 20 de la 19 se adoptă. 312 a fost retras, 314 al doamnei Lichtenberger. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Acum, amendamentul 1 este caduc. Ajungem la... Il est, il est tombé, oui, il a des chances de tomber, mais ce que je vois... Bon. Alors, euh, le... Euh... Amendamente în groupe.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 Restul sunt caduce sau au fost retrase. Se adaugă compromisului 17 acest amendament, domnul uh, Groș. Considerentul 4, amendamentele ca, din caduce dacă 21 se acceptă. 321, mă scuzați. Dacă se respinge. Da, așa e. E complicat că sunt niște legături mai alambicate. Bun, acum am ajuns la 130. A doamnei Vortman Col. Este o adăugire la compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Domnul Pirker, cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 6. Al domnei Țicău. Pentru. Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 131. Domnul Zile. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 132 Domnul Koch. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133. Domnul Koch. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104 al domnului Țicău. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. la législation. Oui, alors. Oui. Et après la résolution législative. Oui, donc là vous votez une première fois pour la. Mai întâi votăm propunerea legislativă astfel amendată. Se închide votul electronic. 20 și 3, 3, 11. 28, 3, 11. Și haideți la al de la vot, fiți în continuare solidari. Check something on the, in, uh, Vous votez, s'il vous plaît, pour la, la résolution. Votați, vă rog, vă rog, a doua oară, rezoluția legislativă. Dar ce ați făcut? Al doilea vot, acum vă rog să introduceți cartelele de vot. Vă rog frumos. Anulăm. Îmi pare rău, <laughs> dar se întâmplă. Încă o dată, vă rog. Trebuie să votăm amendamentul 110 al domnului Pirker. care devenea caduc dacă 321 era adoptat, ceea ce nu s-a întâmplat. Je voyage donc, attendez, s'il vous plaît, je vous propose... Haideți să uh, revenim la amendamentul domnului Pirker, 110. La pagina 23, depinde de varianta pe care o aveți, 110 al domnului Pirker votăm și după aceea o să reluăm votul final, evident. 110 al domnului Pirker. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Revenim acum la votul final. Primul vot al propunerii legislative astfel amendată se deschide votul a doua oară. Vă rog să votați din nou. Primul vot. Mai rămâne o persoană de votat. Încă o persoană. Persoana care și-a uitat cartela de vot. Se închide votul. Rezoluția se adoptă cu 27 de voturi pentru, 3 împotrivă și 12 abține. și acum al, do- al doilea vot privind rezoluția legislativă. Se deschide votul. Se închide votul. Nu avem același rezultat. 24 pentru, 13 abțineri, 3 voturi împotrivă. Sau 25. D'accord. Okay. Nous notons, vous avez noté. Hein. Yeah. Bien, alors attendez à voir que tout le monde se discute. Înainte de a pleca, aveți ceva la diverse? Vă rog frumos. Non mais attendez, euh, bon, seuls les prostatiques sont autorisés à se lever. Doar cei care au probleme cu prostata au dreptul să se ridice și să părăsească sala. Doamna aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor uh, din umbră, asistenților lor și um, consilierilor din uh, cadrul grupurilor politice pentru munca intensă pe care am desfășurat-o. Au fost câteva săptămâni în care am avut două, trei reuniuni de, ale raportorilor din umbră. S-a lucrat foarte mult, vreau să le mulțumesc pentru cooperare. Uh, Uh, vreau să mulțumesc în special secretariatului Comisiei uh, Tran și în special uh, Elvirei Ramirez Pineda. De asemenea, vreau să subliniez faptul că textul poate fi îmbunătățit între acest vot și votul din plen. Suntem deschiși la a lucra împreună. Cred că votul de astăzi este extrem de important pentru a da un mesaj Consiliului care intenționa să voteze abordarea generală adoptată pe parcursul președinției precedente, de aceea cred că votul de astăzi este extrem de important și este important să lucrăm în continuare împreună toate grupurile politice pentru a avea un uh, text foarte bun pentru plen. Vă mulțumesc! Merci, Madame Ticao. Mulțumesc, doamna Ticao. Vă reamintesc că nu avem, divers, avem nimic la diverse.